witam państwa ponownie. kolejny punct porządku obrad. stimați colegi trecem mai departe în ordinea de zi. Raportul domnului Fleckenstein, acces la piața serviciilor portoare și transparența financiară a porturilor. Raportorul, însuși, dacă nu mă înșel, vine dintr-un oraș port. Domnule Fleckenstein, aveți cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. De la bun început, de când a început discuția